Dragi colegi, vreau să vă urez un bun venit. Bine v-ați întors, de fapt, la comisia noastră și vreau să vă spun că revenim la descărcarea de gestiune a altor instituții. Raportorul nostru general este Thomas Zdekowski, căruia îi și dau cuvântul. Thank you, madam. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Iboru. Dragi colegi din Comisia Cont, în primul rând, vreau să vă urez un an nou fericit tuturor, cu multă sănătate în 2020 și mult succes în munca noastră de la Cont. Îmi doresc să avem cu toții relații bune în interesul controlului bugetar al Uniunii Europene și îmi doresc să avem succes și să combatem cu succes frauda și conflictul de interese. Astăzi am pregătit descărcarea de gestiune pentru anul 2018. E vorba de descărcarea de gestiune a altor instituții și este o bucurie pentru mine să pot spune că Curtea de Conturi a ajuns la concluzia că toate sistemele de control au funcționat eficient în toate cazurile și că, prin urmare, nu s-a ajuns la neajunsuri mari, sistemice. În baza raportului anual al Curții de Conturi pentru anul 2018, se fac bilanțuri relevante pentru toate instituțiile și cu aceast, aceste documente în față am pregătit descărcarea de gestiune. Am ținut cont și de ce s-a întâmplat la comisiile competente pe fond și am păstrat uh, legătura strânsă cu celelalte instituții. În primul rând, doresc să-mi exprim mulțumirea în ceea ce privește raportul financiar, în ceea ce privește controlul financiar și în ceea ce privește bunele proceduri și transparența. Nu sunt mari probleme cu utilizarea mijloacelor financiare și vedem că există străduință să modernizăm, să fie modernizată munca și ca procedurile să fie accelerate. Am și dorit să vă prezentez, să, să vă prezint, mă scuzați, acum punctual cele mai relevante elemente, pentru că aveți toate documentele la dispoziție și sunt foarte curios de părerea dumneavoastră. Întâi și întâi mă adresez Consiliului, spunând că trebuie să găsim un compromis în ceea ce privește procedura de descărcare de gestiune. La nivel informal m-am întâlnit cu mulți uh, de la Consiliu și cred că împreună cu doamna președinte Monica Holmeier vom găsi o soluție la problemele cu care ne-am confruntat uh, în ultimii ani. În anul acesta, cu siguranță vom găsi un bun acord. Acum, cu privire la Curtea de Conturi. Sunt conștient că se vor reorganiza va trebui să ajutăm Curtea de Conturi în așa fel încât să se descurce foarte bine. Ne dorim ca fiecare caz în parte să fie mult mai bine condus, iar documentația să fie mult mai bine pregătită și să existe un schimb de documente. În ceea ce privește Curtea de Conturi, au fost foarte multe îmbunătățiri. De exemplu, S-a încercat uh, îmbunătățirea sistemului de control intern, la fel și evaluările ex ante și ex post. Este progres și în ceea ce privește transparența. Mare parte din progres a apărut deoarece Olaf și-a asumat un angajament și a verificat mecanismele de control care au fost folosite la Curtea de Conturi. În ceea ce primește Comitetul Economic și Social European și Comitetul European al Regiunilor, salut uh, efortul ECOSOC și al CEOR de a îmbunătăți transparența și vizibilitatea și comunicarea. Sunt foarte mulțumit de faptul că se cooperează foarte bine în aceste două instituții și că au creat autorități comune. Vreau să menționez o dorință de-a mea în acest context. Mi-aș dori ca această cooperare să continue și cu siguranță ea va putea fi aprofundată sau intensificată. Și acum am o întrebare. Recent, Olaf a pus la dispoziție un raport secret care vizează hărțuirea. între angajați. Iar uh, la acest capitol, CS nu a oferit rezultate foarte bune. Este un element foarte important pentru acordarea descărcării de gestiune și de aceea mă surprinde faptul că Olaf nu ne-a prezentat decizia și informația. Așa că aș vrea să fie pusă la dispoziția noastră o copie a acestui raport. Întrebarea mea este cum vreți să procedați pe mai departe și ce veți face cu integrarea deciziilor OLAF. Ombudsmanul European și Autoritatea pentru Protecția Datelor acum Iată două instituții și știu că acum au primit ambele sarcini mult mai multe, fără însă a avea suficiente mijloace financiare la dispoziție. A apărut deci această problemă. Este motivul pentru care structura acestor organizații va trebui să fie adaptată. Sunt niște activități care trebuie definite, activități care trebuie întreprinse de funcționarii permanenți. În momentul în care volumul de muncă crește, lucrurile trebuie reorganizate, iar munca trebuie restructurată. Doresc pe această cale să ilustrez progresul în ceea ce privește bugetul de performanță. S-au luat foarte multe măsuri pentru îmbunătățirea transparenței. Există de asemenea foarte multe acorduri interinstituționale cu privire la cooperare, iar în raportul meu prețuiesc foarte tare buna cooperare între instituțiile Uniunii Europene. Cred că în anumite domenii ar trebui să intensificăm aceste relații și să existe un schimb de bune practici. Ar trebui găsite metode comune de lucru. Vă mulțumesc! Asta mă Da, mulțumim! Permiteți-mi să adaug Apreciez foarte mult uh, rezultatul pe care l-ai obținut în ceea ce privește consultările cu Consiliul. La coordonator vom face o solicitare oficială pe lângă conferința președinților de comisii să primim mandatul în așa fel încât să facem negocierile în baza a ceea ce ne-ai prezentat, să putem finaliza astfel lucrările, văzând desigur cât de departe ajungem și dacă Consiliul e dispus să facă asta dar haideți măcar să încercăm. Vă mulțumesc pentru prezentare. Isabel Garcia Munoz este raportoare din umbră și dau cuvântul ei mai întâi. Mulțumesc foarte mult, doamna președintă. În primul rând, aș dori să-i mulțumesc raportorii pentru munca uh, depuse atât de cuprinzătoare pentru a redacta mai puțin de 8 raforme care corespund celorlalte instituții. În egală măsură doresc să-i mulțumesc pentru că în aceste rapoarte a reflectat uh, ceea ce a reieșit și în dezbatele precedente și anume faptul că în ultimele exerciții financiare s-a înregistrat o scădere a operațiunilor analizate de către Curtea de Conturi la capitolul administrație în raportul anual. Ca urmare, extinderea acestei rubrici este una destul de limitată și să spunem că nu ne ajută foarte mult. Totuși, totuși rapoartele speciale uh, se multiplică, sunt din ce în ce mai numeroase și cred că, până la urmă, Curtea de Conturi ar trebui să identifice un mai bun echilibru în repartizarea priorităților. Bun. Am observat că dumneavoastră, domnule Șdehovski, Ați adăugat diferite alineate și ați făcut referire la această situație iar eu sunt absolut de acord cu uh, conținutul acestor nate, însă ele sunt risipite în unele din uh, rapoarte, așa cumva la întâmplare. De pildă se face trimitere la această chestiune în rapoartele serviciului SAE-ului, uh, Serviciul de Acțiune Externă, se vorbește chiar de două ori, se vorbește și despre CESE, se vorbește despre Consiliul, despre Curtea Europeană de Justiție, despre mediatoarea europeană, dar nu restul și cu siguranță nu apare acest lucru în raportul Curții de Conturi, care de fapt este cel unde ar trebui să apară acest aceste trimiteri. Și aceasta este totuși o răspundere exclusivă a curții de conturi, iar restul instituțiilor nu au nicio vină pentru o situație creată. Deci eu v-aș propune, domnule raportor, ca alineatele care trebuie să reflecte această îngrijorare să se regăsească în uh, textul raportului Curții de Conturi și să dispară în rest sau eventual să se introducă peste tot la fel, deși cred că cel mai bine sau cea mai bună variantă ar fi prima dintre ele Acum, dacă și dumneavoastră sunteți de acord, uh, aș putea eu foarte bine să spun acest lucru prin intermediul amendamentelor sau dacă nu puteți face dumneavoastră acest lucru, cred că putem uh, dezbate subiectul. În orice caz, în ceea ce privește uh, relațiile excelente pe care, mă rog, voința pe care ați exprimat-o dumneavoastră, să dea Dumnezeu așa să fie, pe de altă parte, în egală măsură mă întreb dacă nu cumva ar fi o soluție mai bună ca, până la urmă, Curtea de Conturi să scrie un raport specific pentru uh, aceste instituții, așa cum face și în cazul agențiilor sau în cazul școlilor europene. În <clears throat> această ordine de idei aș dori să propun să existe un raport transversal pentru celelalte instituții sau inclusiv pentru instituții în general. Mă iertați, nici măcar nu am uh, timp, spune doamna. Nu, nu, nu, mai... Da, mă gândeam, dacă tot nu există presiunea timpului, aș putea chiar să vorbesc uh, mai rar. Bun, spuneam, la fel cum am putem să realizăm un raport, trans- un raport transversal pentru agenții. Acest lucru ne-ar permite să atenuăm cumva sau să ușurăm cumva aceste rapoarte specifice de toate chestiunile de generale, însă mai ales ne-ar permite nouă să tratăm într-un raport unic toate chestiunile transversale care interesează pe toată lumea, toate instituțiile, tot ce ține de schimbul de bune practici, la care făcea referire domnul raportor, și în egală măsură tot ce ține de cooperarea interinstituțională. Acum, clar, nu putem face acest lucru pentru acest exercițiu financiar, însă, da, este o propunere pe care o voi face și o voi adresa comisiei, atât președinției cât și coordonatorilor, pe crum și secretariatului, și anume să așteptăm următorul exercițiu financiar. În ceea ce privește unele amendamente pe care le voi face, în continuare lucrez la ele, dar pot să vă spun de pe acum care sunt subiectele care mă interesează sau care mă îngrijorează în mod deosebit. Este vorba despre acordurile pe care CESE și Comitetul Regiunilor le semnează cu Parlamentul și cu Comisia, pentru că după cum uh, s-a arătat și cu alte ocazii, nu mi se par echilibrate, ele mi se pare că sunt în detrimentul ambelor comitete. În ceea ce privește acordul cu Parlamentul, comitetele pierd 60 de traducători care vor pleca la noua direcție uh, Persa a Parlamentului European. Comitetele pot folosi acest serviciu de cercetare, dar uh, cu riscul de a-și desmembra propriul serviciu de traducere. Mai mult decât atât, trebuie să facă apel la externalizare și la contractarea de agenți contractuali. Pe de altă parte, Parlamentul proiectul sfârșește prin a plăti un milion de euro anual, astfel încât să poată face față externalizării serviciilor de traducere. Bani care oricum ar putea fi folosite în alte părți, în cazul în care, să spunem, factura de traducere nu este prea mare. Acum, ca să fiu sinceră, nu aș spune că asta se cheamă o gestiune financiară optimă, până la urmă ar trebui să urmărim cu toții. Același lucru se întâmplă și în ceea ce privește acordul semnat cu CESE, cu Comisia, în urmă cu câteva luni, în ceea ce privește schimbul de clădiri, Beliar 68 și Trev 68 cu edificiul Van Mer- cu clădirea Van Merlan, în ciuda tuturor explicațiilor pe care le-am primit, tot nu înțeleg sau nu accept această uh, Uh, grupare sau regrupare care ar compensa, să spunem, pierderea peste 10.000 de metri pătrați în suprafață, pe lângă faptul că se renovează o clădire care, în cel mai rău caz, ar putea să conțină și azbest. Motiv pentru care aș spune că pe viitor aceste comitete ar trebui să facă o evaluare externă a um, o evaluare externă de impact înainte să semneze orice alt acord interinstituțional. Cât despre um, hărțuire, Uh, pentru că s-a vorbit despre hărțuire, într-adevăr, care uh, s-a înregistrat la nivelul CESE în 2018 și eu, din câte am înțeles recent, Olaf a prezentat un raport pe acest uh, subiect. Nu știa, așa cum a spus domnul raportor, că președinta poate să dispună de un exemplar confidențial Uh, sunt de acord aici cu intervenția domnului raportor și anume că dacă n-ar putea transmite uh, acest exemplar, aș dori și eu să-l primesc și să se întâmple acest lucru înainte să expire termenul pentru amendamente, tocmai pentru a putea să ținem cont de el sau dacă nu se va putea face acest lucru, dacă nu poate uh, să se trimite președinte, să se trimite pe adresa secretaratului nostru. Acum, Poate că am putea să ne referim la revizuirea um, normelor de utilizare a vehiculelor uh, uh, în cadrul comitetelor și, bineînțeles, aș vrea să subliniez asta cel puțin ceea ce vreau să, pe ce vreau să insist, aș propune anumite modificări în ceea ce privește formularea raportului referitor la serviciul de acțiune externă, pentru că vorbeam de politica de clădiri, deoarece cred că ea nu corespunde realității în forma sa actuală. Cam atât și mulțumesc foarte mult! Mulțumim foarte mult. Olivier Chastel. Mulțumesc, doamna președinte, dragi colegi. Aș dori și eu să-i mulțumesc lui Thomas, raportorul nostru, pentru că a depus. Este o muncă de echipă în comisia noastră. Din punctul meu de vedere, aceste rapoarte nu prezintă niciun fel de problemă concretă. Aș dori pur și simplu să atrag atenția în legătură cu anumite puncte și în cazul acestor descărcări, ca și în cazul altor descărcări, trebuie să punem accentul pe evoluția indispensabilă care ține de digitalizarea tuturor instituțiilor noastre și cred că trebuie să facem observație transversală referitoare la acest proces de digitalizare și referitor la diferitele instituții. Cred în egală măsură și, de asemenea, poate să aibă o dimensiune transversală, faptul că putem să le sugerăm, pentru că există o realizare în proporții diferite, de a avea o politică de resurse umane pe termen lung, în ceea ce privește un echilibru de gen, în ceea ce privește angajarea de persoane cu handicap, în ceea ce privește perspective de evoluție a carierei, în ceea ce privește echilibrul, buna conciliere între viața privată și viața profesională, cred că și acest lucru ar putea să fie subliniat în mod deosebit și transversal în toate uh, și pentru toate instituțiile. Uh, după cum s-a și spus în cursul dimineții, acest lucru este valabil și pentru alte descărcări bugetare. Cred că putem foarte bine ca în continuare să reflectăm la modul în care am putea să ne sporim eforturile pentru a accelera procesul și procedura de accelerare bugetară, pentru că de multe ori s-a spus că dacă s-ar putea obține rezultate uh, în anul N plus 1, poate că acest lucru aduce un plus de coerență decât să ne trezim în mijlocul anului N plus 2. Atât am avut de uh, transmis ca observații generale, acum trec la cele cu caracter specific. În primul rând, observații referitoare la Curtea de Conturi a cărei muncă este de salutat, uh, negreșit, și se vorbește la un moment dat de creșterea statistică cu 10% referitoare la eșantionare. Nu sunt deloc convins că acest lucru o să schimbe în fel lucrurile, aș prefera chiar să se concentreze Curtea de Conturi pe acele domenii unde în mod limpede există probleme deja cunoscute și care nu au nicio legătură cu partea de șantionare, de pildă rata de eroare, marja de eroare în anumite uh, domenii de activitate, tot ce ține de cercetare, dezvoltare, fondurile agricole, aș zice că este o utilizare mai judicioasă astfel. Referitor la serviciul de acțiune externă, da, într-adevăr, Cred că recunosc și eu această creștere bugetare în ceea ce privește acest grup uh, Stratcom de comunicare strategică. Am dorit însă ca acest uh, buget să poată fi folosit pentru a combate dezinformarea, ci și pentru a înființa, să spunem, un institut uh, pentru viitorii diplomați în măsura în care există anumite resurse ce trebuie alocate în acest sens. Și, și eu, asemenea celorlalți, doresc să salut evoluția relațiilor și această tentativă de a crea o mai bună cooperare între Parlament și Consiliu și sper și eu, asemenea dumneavoastră, că acest lucru va duce la elemente mai constructive, elemente pozitive, elemente hotărătoare, spre uh, deosebire de situația din ultimii ani. Acum, referitor la Curtea de Justiție, aș dori să existe o, un proces de reflexie globală care să vizeze condiții de lucru ale stagiarilor. Cred că acest lucru merită o atenție deosebită, după cum mai consider că raportul nostru ar putea să fie mai concret și mai incisiv în ceea ce privește problema de utilizare de către anumiți membri ai curții a mașinilor oficiale, pentru că am citit în acest caz un lucru care se poate uh, sublinia. Referitor acum la mediatorul european, aș dori să insist și eu pe importanța de a pune la punct un plan real referitor la concilierea vieții private cu viața profesională, precum și un plan amănunțit referitor la munca la distanță în cadrul biroului mediatorului european. Iată observațiile mele pe acest domeniu. Mulțumesc! Mulțumim și noi foarte tare, Olivier. Și acum urmează la cuvânt Pexa. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, Tomaș, pentru proiectul de raport. Într-adevăr, a fost un raport cât se poate de complet și sunt absolut de acord cu multe sau cele mai multe dintre recomandări, însă, în calitate de raportor din umbră al grupului, aș dori să semnez câteva elemente importante care merită atenție, zic eu. Înainte de toate, în ceea ce privește Consiliul Uniunii Europene, noi ne menținem propunerea de a amâna descărcarea deoarece uh, este regretabil să vedem refuzul Consiliului de a participa la procedura de descărcare și ne declarăm uh, cât se poate de îngrijorați de conflict de acuzație de conflict de interese ale uh, reprezentanților statelor membre care în acest moment negociază cadrul financiar multianual și în același timp profită de pe urma fondurilor uh, europene. Mai credem și că ar trebui să solicite o revizuire a procedurii de audit tocmai pentru a accelera anchetele în curs și pentru a ne asigura că Parlamentul este informat în legătură cu concluziile la care s-a ajuns în fiecare etapă a procedurii de audit. Referitor acum la Comitetul Regiunilor, a dorit să insistăm că după aproape 20 de ani, Uh, cazul referitor la avertizorii de integritate în continuare nu s-a soluționat și, practic, procesul de mediere începe de-abia în lunile următoare. În momentul în care Comitetul Regiunilor a venit cu o înțelegere amiabilă la sfârșitul lunii decembrie, adică exact înainte de procedura de descărcare bugetară, uh, Până la urmă, adevărul este că era și confidențial și nici nu era de acceptat, dar ce, orice fel de înțelegere amiabilă și orice uh, conciliere trebuie să fie public în dragul transparenței se vorbește acolo că auditorul este un avertizor de integritate de bună credință, scuze publice pentru gestionarea defectuoasă a acelui caz și în același timp se iau măsuri ferme pentru a-i proteja pe avertizorul de integritate pe viitor. Dacă nu se face acest lucru, se fac aceste modificări, verzii vor refuza să acorde descărcarea bugetară. În orice caz, instituțiile comunitare, în general, ar trebui să facă eforturi pentru a ajunge la o transparență semnificativă, oferindu-le cetățenilor uh, informații care poate să fie citite automat Stimate domnule Pexa, doamna președinte, o să vă rugăm să nu mai uh, turuiți un pic cam repede. Mulțumesc. Vorbiți un pic mai lent. Mul- Am înțeles. Nici o problemă, spune domnul deputat. Așadar, ar trebui ca aceste informații să poată fi citite uh, în mod automatizat și în același timp să fie acces la misiuni, uh, evenimente, reuniunile grupurilor de lobby și avize și rapoarte și declarații. Mai mult decât atât, doriți să se sublinieze eforturile făcute de către instituții în ceea ce privește protecția datelor și siguranța cibernetică și în același timp să încurajăm să folosească platforme publice pentru protecția confidențialității uh, vieții private, de fapt, a cetățenilor europeni. Punerea în practică a unui uh, cod de conduită comun care să prevadă uh, măsuri clare în materie de etică să fie limpezi, adică fiecare instituție comunitară să respecte politici antihărțuire, procedurile existente pentru a-i proteja pe avertizorii de, integri- de integritate, declarația de interese și în același timp să evite orice fel de conflicte de interese. Și dat fiind că uh, ține foarte tare Agenția pentru Protecția Mediului, cerem tuturor instituțiilor să vină cu un plan concret de măsuri pentru a-și reduce amprenta de mediu și pentru a-și continua eforturile către un mediu de lucru durabil. Atât. Mulțumesc! Mulțumim și noi pentru ați uh, ținut cont și de uh, viața interpreților noștri. Unor nu le este prea ușor când începem să vorbim foarte repede. Pentru noi poate că e normal să vorbim așa, dar până la urmă din când în când în spatele nostru munca lor nu este tocmai simplă. Mulțumesc foarte mult și acum mă întreb așa uh, cu titlu um, pur și simplu să verific dacă există un grup politic sau dacă un grup nu știu, ECR, GUE, dacă doriți să interveniți, nu este cazul, atunci aș fi dorit, de ce nu, să-i dau cuvântul la Ravolters pentru că și ea a cerut să intervină. Mulțumesc. To the council. Um, one... Câteva comentarii pentru uh, Consiliu. Cred că ar trebui să includem uh, și niște aspecte legate uh, de uh, șantierul de la clădirea Europa. Acum șantierul s-a încheiat, însă la un moment dat a existat presupuneri că acolo lucrătorii nu aveau contract sau asigurare. Nu știu dacă asta a apărut în presă peste tot, dar în presa belgeană a apărut un astfel de articol în decembrie. Cred că respectivul uh, caz uh, a fost inclus uh, în raport. Și apoi, un al doilea aspect legat de Consiliu e vorba de sponsorizările făcute de către Consiliu care nu au încetat. Nu am știut dacă să râd sau să plâng când am văzut că ESO este sponsor al Consiliului pe durata președinției croate. Se pare că ar trebui să existe neutralitate și imparțialitate firește în legătură cu aceste contracte de sponsorizare. Nu știm dacă așa stau lucrurile, deci m-aș bucura ca în raportul nostru pentru descărcare să subliniem uh, și această problemă. Nu știu dacă este contract de sponsorizare, însă cred că ar trebui să includem măcar recomandările ombudsmanului uh, aici. Acum uh, se solicită un uh, răspuns de către ombudsman din partea Consiliului până în luna aprilie. Mulțumesc! Atunci o să-i dau din nou cuvântul lui Tomaș Dehovski. Dear colleague, dear shadow reporters, um... Stimați colegi, stimați uh, raportori din umbră, aș dori să vă mulțumesc pentru comentarii și pentru uh, cunoștințele aprofundate uh, legate de raportul meu. Aș vrea să cooperăm la acest raport și v-aș sugera să ne axăm cu toții pe această muncă pentru că ea să devine excelentă. Ar fi util să procedăm uh, astfel și să nu uităm pentru următoarea perioadă am avea nevoie de uh, surse de inspirație. Um, n-am nimic împotriva amendamentelor dumneavoastră, sunt pregătit să le discut uh, cu dumneavoastră pentru a vedea ce vă doriți. Iar acum, legat de Consiliu, aș vrea să spun că Consiliul acum Uh, poartă un dialog foarte deschis. Aș dori să-i mulțumesc domnului Iovele din partea Parlamentului European, de asemenea și doamn, biroului doamnei Holmeier, pentru că au făcut o treabă minunată. De asemenea, aș dori să vă mulțumesc și dumneavoastră pentru sprijinul arătat uh, în aceste negocieri și sper că pentru noi, pentru eurodeputați, uh, să găsim o soluție. E un lucru important pentru noi. Sper că se va întâmpla anul ăsta, momentul istoric eh, prin care găsim o soluție eh, la această poveste veche de 10 ani. An de an eh, repetăm faptul că Consiliul nu este pregătit pentru descărcare, a existat foarte multe critici an la rândul, însă cred că de fapt nu a existat niciun fel de dialog, iar acum cred că ar trebui să lansăm acest dialog și să demonstrăm că suntem uh, pregătiți să găsim o soluție. Uh, o zi bună vă doresc! Ich glaube... Da. Cred că discuția cu Consiliul rămâne una interesantă. Ne dorim să convenim asupra unei întâlniri și sperăm să ne apropiem mai tare decât a fost cazul până acum. Încă o dată, Thomas, îți mulțumesc. Ție și colegilor care s-au angajat cu celelalte instituții pentru a aprofunda subiectul. Dacă sunt observații cu privire la acest punct de pe ordinea de zi, comentarii, văd că nu e cazul. Mă uit acum în documentele mele ca să-mi dau seama care este următorul subiect pe ordinea de zi. Ne referim la descărcarea de gestiune 2018 în continuare. Nu mai știu cine sunt raport sau nu, dacă sunt raportorii din umbră aici. Suntem un pic în avans. Îmi pare rău, cred că trebuie să întrerupem pentru că Colegii de la celelalte instituții care s-au ocupat de scrierea de gestiune pentru celelalte instituții s-au mișcat foarte repede. Acum uh, îmi lipsesc raportorii pentru descărcarea întreprinderilor comune. Îi rog pe cei de la ECR să se intereseze un pic uh, dacă sunt pe drum uh, colegii lor sau întrerupem. Secretariatul Bugi se interesează. E foarte greu fără raportori. Good. Îmi pare rău, deci trebuie să facem o scurtă pauză și așteptăm până ce sosesc uh, colegii. Thomas, poți tu? 10 minute, 10 minute. So, sorry very much. The 10 minutes are over. Dragi colegi, îmi pare foarte rău, cele 10 minute s-au scurs și trebuie să continuăm cu întreprinderile comune. Îmi cer scuze față de raportori. Am fost mult prea rapizi, a trebuit să vă chemăm. Ne cerem scuze că ne-am mișcat mai repede decât ați putut dumneavoastră să ajungeți, dar haideți să reîncepem acum și dau cuvântul domnului Brujinski.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 din partea secretariatului comisiei și aș vrea să mulțumesc uh, Camilei Brușinska din stânga mea și tuturor asistenților care ne-au, ne uh, ajutat. Dragi colegi, pe data de 14 noiembrie 2018, Curtea de Conturi a publicat un raport comun cu privire la întreprinderile comune și în acesta s-a confirmat, s-au confirmat uh, conturile și uh, cheltuielile tuturor întreprinderilor comune. De asemenea, s-au confirmat și conturile cu uh, legalitatea și regularitatea tuturor plăților. Într-adevăr, s-a confirmat faptul că există o întârziere când vine vorba de implementarea programului Orizont 2020. La fel, Curtea de Conturi a menționat aspectul că în fostul program, încheierea se făcuse cu succes. La punctul 4e se menționează riscul întârzierilor. În raportul 2018 au fost menționate întreprinderile comune a căror descărcare de gestiune o solicităm astăzi. Dorim să acordăm această descărcare pentru că a fost respectat bugetul, au fost respectate procedurile de recrutare, au fost plasate toate comenzile necesare, lansate toate licitațiile, s-a gestionat ca atare personalul, s-au făcut eforturi în ceea ce privește monitorizarea, raportarea și sistemul de audit intern, așa cum erau totul stipulat în 2018. În foștii ani financiari, niciunul din, niciuna din aceste întreprinderi comune nu era Mă scuzați, solicitarea de gestiune pentru aceste întreprinderi în anii anteriori n-a fost niciodată refuzată, excepție făcând problemele din anul 2014. Este o tendință care va fi menținută, cred eu, și în procedura din acest an. În general, Situația la întreprinderile comune este una bună, se face monitorizare ca atare. Dar sunt anumite subiecte mai problematice care ridică semne de întrebare în ochii raportorilor, căci este loc de mai bine. Aș dori să-l rog acum pe domnul Legutco să se refere la aceste aspecte unde e loc de mai bine. Mulțumesc! Ei bine, profesor Legutco. Domnule profesor Legutco, vă dau cuvântul. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Am de făcut câteva comentarii. Întâi, în ceea ce privește IMI 2, inițiativa privind medicamentele inovatoare. În ceea ce privește rotația personalului, aceasta era la 20%, iar pentru agenții contractuali la 70%, 60% se corectează raportorul. Situația s-a înrăutățit pentru că 8 persoane au fost în concediu medical pe termen lung, din care 4 erau cazuri noi în anul 2018. Deci, eh, prin urmare, doar eh, jumătate din personalul IMI-2 era operațional în anul 2018. Asta a făcut să sporească riscul că obiectivele operaționale IMI-2 nu vor fi atinse așa cum se stipulase. IMI 2 a făcut apel la agenți interim, care reprezentau 9,6% din totalul personalului în anul 2018. Iată, cam atât pentru IMI 2. În ceea ce privește componentele electronice și sisteme electronice pentru o poziție de lider a Europei, Excel Curtea a găsit neajunsuri în ceea ce privește gestionarea procedurilor de licitație publică pentru serviciile administrative, la fel uh, și în ceea ce privește contribuțiile cash. E vorba de sume de mai bine de un milion de euro, sumă nefacturată, înainte de crearea Excel. În ceea ce privește Clean Sky 2, în anul 2018, comparativ cu 2017, agenții temporare au avut o rată mare de înlocuire, iar pentru personalul temporar, rata aceasta a crescut cu aproape 17%, iar utilizarea de agenți interim aproape că s-a dublat. În ceea ce privește industriile din uh, bioindustriile, mă scuzați, 182 de milioane 500 de mii de contribuții cash de făcut de către membrii industriei înspre întreprinderile comune la costurile de operare. 800 de mii de euro au fost banii plătiți până la sfârșitul anului 2018. Drept rezultat, Comisia a decis la finele lui 2018 să reducă bugetul pentru 2020 al întreprinderii comune 205 milioane de euro, suma inițială 140.000 de euro. Îmi pare rău, spune vorbitorul. M-am încurcat pentru că erau foarte multe zerouri. M-am încurcat în cifre. Ah, uh, 200, uh, uh, Deci, discutăm despre 205 milioane și apoi despre 140 de milioane. De data asta am nimerit. Există un risc sporit că nu se vor registra contribuții necesare din partea industriei până la finele perioadei de programare pentru această întreprindere comună. Urmează apoi întreprinderea comună pentru ITER și pentru energia de fuziune. E vorba de un mega proiect internațional, cazul cel mai complex, care a prezentat mai multe probleme, așa cum uh, rezultă din uh, proiectul de raport. S-a fost recalculată contribuția la etapa de construcție a proiectului. 12 miliarde de euro față de 6 miliarde 600 de milioane. Toate zerourile astea de la milioane și miliarde îmi dau amețeli. Îmi pare rău, spune vorbitorul. Consiliul a aprobat aceste sume în 2010 dar această cifră nu conține și rezerva de urgență și deci Comisia a sugerat uh, o rezervă de până la 24 de luni de 10-20% din uh, buget. În noiembrie 2016, Consiliul Organizației ITER a aprobat uh, o nouă bază de proiectare a proiectului ITER cu prima plasmă, și se spunea că în 2025 va începe prima etapă cu completarea etapei de construcție, finalizarea, în 2035. Pentru calculul din 2010, inițial se estimase o finalizare în 2020. În 2018 au fost câteva neajunsuri în ceea ce a privit uh, bugetarea ITER, iar creditele de plată necesare în 2017 și 2018 au depășit uh, plățile din bugetul inițial, prevăzute inițial. Și apoi au mai fost și probleme interne. În uh, ianuarie 2018, CEJ a anulat rezultatul procedurii de selecție, inclusiv în ceea ce privea angajarea persoanelor de pe lista de rezervă. Curtea a găsit câteva neajunsuri în ceea ce a privit strategia de comunicare internă. Ele între timp au fost uh, remediate. Și apoi, Regatul Unit a notificat Consiliul cu privire la decizia sa de a se retrage din Uniune și din Euratom. Trebuie însă să luăm în calcul acest element în activitatea post-2020 în cadrul întreprinderii comune și în cadrul proiectului ITER. Și acum, cu permisiunea dumneavoastră, va continua domnul Brujinski. Damit gebe ich das Wort wieder an den Kollegen Brujinski. Bine, o să redau cuvântul domnului Brujinski. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Urmează Shift to Rail, întreprinderea comună și poate un comentariu despre 2018. Unul din membrii acestei întreprinderi comune a devenit o filială pe deplin deținută de partea fondatoare. Prin urmare, reprezentarea uh, în uh, Consiliul Director uh, a acestui actor a sporit. În ceea ce privește cadrul acestei întreprinderi comune, cred că nu avem suficiente soluții despre ce să se întâmple în momentul în care o anumită companie este preluată de unul din membrii din aceeași industrie. Ce consecințe vor apărea pentru a asigura un echilibru la nivelul uh, Consiliului Director? În ceea ce privește SESAR, am avut un raport special al curții în ceea ce privește modernizarea acestor soluții. Și decizia spunea în felul următor. Mare parte din proiecte vor fi finanțate fără susținere din partea UE. Curtea, de asemenea, a identificat anumite puncte slabe în ceea ce a privit uh, finanțarea. Dar n-au fost consecințe pentru traficul aerian, mai ales în ceea ce privește gestionarea acestuia. Apoi, uh, pile de combustie și hidrogen. Nu avem foarte multe comentarii aici. Poate doar în ceea ce privește bugetul pentru 2018 și relația acestuia cu uh, PC7. Au fost uh, întârzieri în ceea ce a privit uh, rambursările unor proiecte în lucru și 79,6% a fost performanța generală. Deci, iată, cam atât despre întreprinderile comune. Am fost raportor și în această calitate recomandăm uh, acordarea descărcării de gestiune tuturor acestor întreprinderi comune și vă stăm la dispoziție pentru orice întrebare. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Mulțumim uh, celor doi raportori pentru munca exemplară și acum mă adresez raportorilor din umbră. Dragă domnule Piper, tu ești primul de la PPE. Da, mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc și raportorul, raportorilor. Uh, în ceea ce privește votul, putem să fim de acord, mă rog, în mod limitat uh, cu ceea ce spun ele. Uh, trebuie să existe în orice caz o cale de descărcare. Aș avea de făcut trei observații. O să depunem amendamente la toate cele trei puncte. Primul punct se referă la faptul că după părerea noastră, aceste întreprinderi comune reprezintă și au o contribuție foarte bună pentru Europa, pentru că ele creează o valoare adăugată semnificativă, însă, din păcate, nu prea uh, iradiază lumina lor, nu prea se vede lumina lor. Deci trebuie să vedem ce ar fi de făcut. Și, în acest sens, e, se ajunge la o folosire poate defectuoasă sau nu destul de evidentă a banilor contribuilor. Trebuie să învățăm să comunicăm către exterior, să comunicăm valoarea adăugată, să explicăm în momentul în care avem, vorbim despre economie, despre cercetare, despre energie și eh, când avem și rezultate concrete, atunci aceste lucruri, aceste rezultate concrete trebuie să fie cunoscute de opinie, eh, opinia publică și această critică este valabilă pentru toți, la fel și pentru uh, audieri am spus același lucru. Mi-aduc aminte că exista o dezamăgire în ceea ce privește cunoașterea de către opinia publică a acestor inițiative, a acestor întreprinderi comune. O a doua observație este observație de natură tehnică și se referă la um, evaluările făcute, trebuie să facem o evaluare foarte serioasă, avem o serie, avem o serie de amendamente și a treia observație este vorba despre ITER, după evaluarea materiilor, cred că mă tem aici, raportul e un pic cam prea negativă, poate tonul ar trebui să se schimbe un pic și să nu sau cel puțin parțial, să nu uh, descriem totul atât de negativ. Sunt pe acolo totuși și câteva lucruri care pot fi formulate la modul optimist referitor la această întreprindere comună, adică să putem să conturăm și pentru această întreprindere un viitor pozitiv. Mulțumesc foarte mult, dragă Marcus. Urmează acum la cuvânt Lara Volters, care o reprezintă sau ține locul doamnei Grapini. Mulțumesc, da, într-adevăr. Shadow for our group. Doamna Grapini este raportor din umbră pentru uh, grupul nostru și mi-a transmis uh, câteva notițe. Mă voi referi la câteva dintre aspecte din notițele dânse. Mi-a lăsat la dispoziție trei pagini, dar uh, nu le voi citi pentru că ar dura prea mult, Și mă voi referi la câteva dintre aspectele amintite de dânsa. Uh, însă ar dori să spună că rezultatele obținute de întreprinderile comune în 2018 au fost uh, pozitive și că aceste întreprinderi comune au reușit să depășească provocările cu care s-au confruntat. Dorește să mulțumească raportorilor pentru aceste proiecte de raport, așteaptă cooperarea cu dânsii și uh, spune că rezultatele uh, auditurilor curții de conturi pe aceste întreprinderi comune Uh, și auditurile legate de legalitatea și regularitatea plăților pentru aceste întreprinderi uh, și uh, făcute de aceste întreprinderi au fost bune, spre osebire de ce s-a întâmplat în anii anteriori. Însă apoi face niște comentarii în legătură cu câteva dintre întreprinderile comune. Mă voi referi doar la câteva pentru că îmi dau seama că unele dintre aspecte au fost deja menționate de către colegi. În ceea ce privește Shift to Rail, uh, Dânsa spune că respectiva companie a făcut uh, proiecte um, și progrese în a-și uh, atinge obiectivele, însă că trebuie să se continue implementarea strategiei antifraudă uh, până în 2020, dar cu toate acestea nu s-a monitorizat foarte bine uh, situația legată de un risc major de fraudă și nici Olaf nu a uh, declanșat vreo investigație. În ceea ce privește cadrul uh, juridic propus pentru această întreprindere, e bine, nu se ia în calcul așa cum trebuie procesul de achiziții publice. În ceea ce privește Clean Sky 2, Uh, compania are intenția de a-și revizui regulamentul uh, financiar, uh, iar serviciurile, Serviciul de Audit Intern a lansat niște recomandări foarte importante legate de riscul consolidat și uh, dânsa sublinează și că în 2018 au existat trei uh, cazuri de presupuse activități frauduloase identificate în relația cu beneficiarii care au primit uh, fonduri de la companie. Cazurile au fost notificate la OLAF, prin urmare compania trebuie să ia măsurile necesare pentru a preveni frauda pe viitor. În ceea ce privește inițiativa pentru medicamente inovatoare, această întreprindere comună ei bine, se pare că costurile cu personal au fost foarte mari, lucru deja menționat de un alt coleg. Asta mai ales în cazul agenților contractuali, dar că situația s-a răutățit din cauza că în 2018 uh, o persoană uh, a avut concediu um, de boală pe uh, o perioadă lungă de timp. Îmi cer scuze dacă s-a mai menționat asta deja de către colegi. În ceea ce privește industriile um, bazate pe uh, uh, combustibil biologic, uh, e clar că uh, acestea au funcționat uh, eficient, însă există un risc conform căruia contribuția minimă a industriei nu poate să fie dusă la final până la încheierea programului comun. În ceea ce privește componente și sisteme electronice, Excel s-au identificat neajunsuri semnificative în ceea ce privește procedura de achiziții de către uh, curte, mai ales în ceea ce privește serviciile uh, administrative și de asemenea sunt și niște probleme legate de contribuție financiară, un aspect deja menționat, cred eu. Apoi, în cel din urmă, în ceea ce privește ITER, pentru uh, reactorul experimental s-au identificat uh, deficiențe în procesul de planificare bugetară pentru perioada 2017 uh, și că creditele de plată necesare pentru 2017 și 2018 au de, depășit angajamentele inițiale în baza bugetului alocat. Dar că altfel agenția și-a atins obiectivele. Sistemul de plăți a fost reformat, iar plățile au fost uh, uh, astfel uh, asigurate și pentru 2019. Dânsa așteaptă să coopereze cu colegii și să vadă care sunt amendamentele pe care le-ați putea înainta. Mulțumim! Dank. Mulțumesc foarte mult! Foarte bine, perfect rezumatul făcut și cu asta ajung acum la Martina, care este raportor pentru grupul Renew. Mulțumesc! Stimați colegi, membri ai Curții și reprezentanța întreprinderilor comune, vreau să mulțumesc celor doi raportori uh, pentru continuitate în raportare și pentru uh, o descărcare axată pe performanță. Pot să spun că am uh, uh citit acest document uh, și pentru moment mi s-a părut, fiindcă am fost raportoare anul trecut, că îmi citesc propriul raport. Mă bucur că există această continuitate pentru că îmi imaginez că întreprinderile comune au nevoie de această continuitate. Mi-aș dori de asemenea să mulțumesc întreprinderilor comune pentru că au adus un plus de valoare europeană, că au avut succes și că au dovedit puterea unității în Europa. Anul trecut a fost raportoare și uh, pot să spun că sunteți până la urmă niște companii emblematice pentru uh, cercetare și uh, succesul cercetării în Europa. Însă sistemul e clar, trebuie să fie mai eficient, nu doar în ceea ce privește achizițiile uh, publice, ci și recrutarea și modul în care sunt gândite licitațiile. Avem multe de îmbunătățit aici. Uh, rata, uh, material, uh, rata reziduală a erorilor este sub pragul semnificativ, însă s-au găsit cazuri în care finanțarea europeană nu a fost de fapt necesară. În general, fondurile comune au succes în a mobiliza resurse suplimentare, în a stimula sinergii și a stimula uh, crearea unei piețe interne pentru soluții inovatoare și tehnologii. În raport putem vedea că anumite întreprinderi comune au o rată redusă de implementare a creditelor de plată, Uh, în uh, ceea ce este ultima fază a programului cadru 7. E clar că uh, e de luat în calcul ce se întâmplă cu granturile, descărcarea pentru granturi pentru alte uh, întreprinderi, însă eu una voi face niște amendamente mai punctuale în acest sens uh, și sper, uh, stimați raportor, că vom reuși împreună să finalizăm aceste rapoarte. Pexa. Mulțumesc foarte mult, Martina. Urmează din nou la cuvânt cu domnul Pexa. I have to speak on behalf of my colleague Michel. Da, trebuie să vorbesc în uh, numele colegei noastre, doamna Rivasi, care nu a putut să fie aici, a trebuit uh, să aducă niște amendamente la acest dosar, însă deocamdată nu crede că e ceva uh, controversat uh, în legătură cu ceea ce s-a uh, scris în raport. Mulțumesc foarte mult din partea ID și GUE. Nu cred că există niciun reprezentant în rândul celor prezenți, așa încât voi da încă o dată cuvântul raportorilor în cazul în care doresc să mai spună ceva în încheiere. Vă rog, dacă doriți să răspundeți unora dintre colegi. Niciunța kilka uwag. Mulțumesc, doamnă președinte. S-au făcut niște comentarii în natură tehnică, însă pot să spun că toate versiunile lingvistice uh, sunt pe site-ul comisiei uh, noastre la acest raport. Apoi mai există și raportul curții de conturi care poate fi găsit tot acolo mai mult raportul uh, final uh, e de găsit și așa mai departe. Termenele de înaintare a amendamentelor uh, sunt următoarele, 21 ianuarie până la ora 14, votul în comisie pe 19-20 februarie și adoptarea în plen, sperăm noi, cea de-a doua plenară din martie. Așteptăm amendamentele dumneavoastră și, firește, odată ce ne parvin, vom pregăti o întâlnire cu raportul din umbră. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Eh, încă o dată și din partea noastră, mulțumiri călduroase ambilor raportori și mulțumiri și pentru um, cooperarea foarte fructuoasă împreună cu raportorii din umbră. Doresc încă o dată să atrag atenția asupra calendarului care a fost uh, convenit și pe care l-aveți înscris cu toții referitor la depunerea de amendamente. Și, bineînțeles, votarea, așa cum v-a indicat și colegul Bruginski am ajuns la punctul 55 diverse și respectiv la 56 uh, viitoarele reuniuni pe 28 ianuarie când va avea loc o reuniune de la ora 9 și jumătate până la 12 și jumătate și de la 2 și jumătate la 6 și jumătate, la fel pe 20 februarie, la fel numai dimineața și pe 27 ianuarie o să aibă loc un briefing tehnic din partea comisiei, acolo unde fiecare grup politic și fiecare reprezentant, puteți trimite, puteți desemna un reprezentant al grupului ăsta politic, puteți fi prezenți și acestea fiind zis, se pot să închei ședința și vom încheia până la 4 și jumătate. De fapt, vreau să întreb așa, cu titlul Dacă putem, începem la ora 4. Coleg Manda, Claudia eh, Trebuie să vedem dacă poate să participe la ora 4, deoarece reuniunea coordonatorilor începe la ora 4 și jumătate, inițial la văzută și deci trebuie să întrebăm pe domnul Claudiu Manda dacă poate și dacă este cu putință să participe și noi la ora 4 la reuniunea coordonatorilor. Cred că pot să vă, eh, mă rog, pot să vă anunț de îndată și o să-l întrebăm. Mulțumesc! O să-i rog pe cei care sunt uh, responsabili pentru această întâlnire să aștepte și vom începe la 4 la 4 și jumătate cu reuniunea coordonatorilor și de aceea doresc să îmi iau rămas bun în acest moment de la ceilalți și sper să primim cât de curând. Deci, mulțumesc! Damit wäre die öffentliche Sitzung beendet. Și cu asta sesiunea publică s-a încheiat.